punct de vedere al Consiliului adoptat în prima lectură și informarea cu privire la explicarea poziției Consiliului și integrăm în procesul verbal al prezentei ședinței această notă informativă. Mâine începe așadar uh, răgazul, termenul de trei luni la dispoziția Parlamentului. Și acum Uh, trecem la dezbaterea cu privire la în cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democrației și statului de drept. Avem la dispoziție o oră. Prima tevă, temă este uh, cea a Africii